Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimate colege, stimați colegi, reluăm ședința. Nu vreau să trecem la ordinea de zi fără ca și în numele dumneavoastră să exprim șocul uh, nostru în legătură cu brutalitatea uh, uciderii unui soldat uh, la Londra și ne exprimăm condoleanțe familiei. Domnule Dol. Domnule, președinte. Domnule președinte, am o întrebare de pus între uh, prietenii noștri socialiști. Campania electorală s-a finalizat în Bulgaria.